motivele pentru care s-au făcut tăieri la ISF și la MIF. Dar avem două probleme speciale care ne preocupă foarte mult ca grup. Prima problemă despre care vreau să vă vorbesc uh, se referă la faptul că, în mod normal, în cadrul uh, financiar multianual 2014-2020 se prevede ca 20% din cheltuieli să poată fi consacrate uh, obiectivelor de protecție a mediului și luptei cu schimbările climatice. Pentru 2019, propunerile făcute îndeplinesc acest obiectiv, dar pentru anii anteriori, nu. Ceea ce înseamnă că, uh, în general, global vorbind, pe această perioadă nu vom atinge acești 20% pe totalitatea, pe toți anii cadrului financiar multianual. Unii dintre colaboratorii noștri au uh, lucrat în profunzime și au ajuns la concluzia că dacă vrem ca să atingem cifra de 20% în toată perioada, va trebui să cerem credite suplimentare de 7 miliarde 464 de milioane de euro. E un lucru dificil, după părerea mea, de făcut, dar trebuie totuși să ne punem întrebarea dacă pentru anul în curs 2018, unde va exista un deficit de 87,6 milioane, dacă nu ar trebui să-i recuperăm în bugetul 2019, astfel încât pentru ultimii trei ani din cadrul financiar multianual să se respecte obiectivul global prevăzut. Asta este o preocupare foarte puternică în cadrul grupului nostru politic și pe care am dorit să o menționăm, deși sigur suntem deschiși discuției, dar acesta este un punct uh, pe care noi considerăm că Parlamentul ar trebui să se pronunțe din punct de vedere politic și să decidă ceva. A doua preocupare se referă la fondurile din rubrica 3, în capitolul 3 veți constata că în ce privește primirea de refugiați, dispozitivul european nu e extraordinar de bine operațional și mai ales când e vorba de repartizarea refugiaților între diferite țări, refugiați care sunt debarcați într-un port sau altul din Italia, nu prea se bat candidați să ia astfel de refugiați. Dar s-a constatat că sunt două entități, entități uh, Uh, care au dat dovadă de bunăvoință. Vaticanul, bune, nu vreau să fac publicitate Vaticanului, și Albania. Și, deci, două state non-membre UE. Deci ar trebui să ne gândim dacă nu cumva țările din periferia Uniunii Europene interesate să adere la Uniunea Europeană la un moment dat, ar trebui să beneficieze de niște dispozitive financiare pe care le oferim și țărilor membre, în măsura în care acceptă să primească un anumit număr de refugiați. Consider că, mai ales în cazul Albaniei, un stat, membru, un stat care nu este membru al Uniunii Europene și care își asumă o parte din povara pe care ar trebui să o susțină Uniunea Europeană, atunci acel stat ar trebui ajutat financiar. Deci, Iată un lucru pe care ar trebui să-l luăm în considerare la negocierea acestui buget. Modalitățile prin care am putea să uh, dăm un răspuns acestei preocupări. Iată, doamne președinte, ce vreau să spun în acest stadiu al discuției. Președintele, mulțumesc pentru aceste precizări și pentru acest angajament uh, și pentru acest angajament, domnul Taran. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea criticilor uh, au fost deja exprimate de către colegii care au vorbit înainte. E greu să nu fi de acord cu ce au spus ei, este imposibil. Și în al doilea rând, după cum știți, eu sunt o moleculă radicală în, acest, în această comisie și dacă vrem să ne luăm de piept cu Consiliul, să știți că sunt de partea noastră și voi face uh, tot ce putem face ca să punem sub semnul întrebării abordarea lor rigidă asupra bugetului. Și doar un comentariu uh, pentru raportor pe care uh, îl felicit și eu, ca și Monica Holmar și ceilalți, pentru că știu că nu pot să oferi uh, o fel, nu pot să feliciți mai călduros decât Monica, pentru că este persoana cea mai călduroasă din comitet, comisie, dar în ce privește problema banilor uh, investiți în reforma politică din Turcia. Uh, ce face Erdogan nu e în niciun caz o reformă politică pozitivă, deci poate ar trebui să avem mai mare grijă în legătură cu acest subiect. Asta e singurul meu, singura mea remarcă critică. Alminter, haideți să uh, avem o poziție cât mai apropiată, să fim solidari și să încercăm să găsim cel mai bun rezultat. Mulțumesc, domnule Taran. Așadar, raportorii din umbră uh, prezenți uh, au putut deja să se exprime și acum dau cuvântul uh, celorlalți colegi care vor să ne împărtășesc opinia. Domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. Motivul pentru care am cerut să iau cuvântul va, apă, va apărea în 15 secunde. Sigur, sunt de acord cu toate criticile față de Consiliu că aceștia nu Uh, alocă bani pentru declarațiile pe care le fac și de fiecare dată când putem trebuie să criticăm și să oprim asta. Dar nu ăsta e motivul pentru care am cerut cuvântul. Vă rog să vă gândiți cu toții la asta, mai ales pentru că e vorba de niște sume extrem de mici. La capitolul 4, Consiliul taie managementul de criză la politica comună de apărare și securitate. Deci, uh, managementul de, de criză în rândul civililor e o chestiune care ar putea rezolva probleme enorme. Deci dacă vă uitați ce înseamnă și ce este. Și oamenii ăștia nu cer decât câteva sute de mii de euro să, ca să facă un lucru absolut uh, revoluționar, uh, începește prevenirea conflictelor, războaielor. Și Consiliul taie 5 milioane de la politica comună de apărare și securitate. Trebuie să o uh, refacem această alocare. Poate nu chiar 5 milioane, dar trebuie să o refacem. Deci este un exemplu dezgustător de acțiune care nu are niciun sens și vreau chiar să subliniez în special această situație. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, uh, domnule Salvama. Domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din partea grupului meu în legătură cu raportul general, uh, dar și în legătură cu celelalte instituții. Aș dori să fac observație. Sunt de acord cu cele spuse atât de raportor cât și de colegi și sunt de acord și cu ultima propunere a colegului de la ALDE țări din afara Uniunii Europene se dovedesc solidare cu valorile noastre, pe care însă alte țări nu le respectă. Doresc să ajute nu doar Italia, ci și alte țări care astăzi sunt la frontierele Uniunii Europene și suferă presiuni uh, majore uh, din cauza acestei probleme care trebuie uh, gestionată în comun. Deci o astfel de propunere cu siguranță ar poate fi sprijinită, dar toate statele Uniunii trebuie să-și uh, asume responsabilitățile, inclusiv morale, față de proiectul european care își pierde mult din spiritul inițial. În ceea ce privește reducerile bugetare ale Consiliului, Dorim să revenim uh, la sume mai considerabile, atât pentru IMM-uri, cât și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, la uh, dezvoltarea durabilă sau mediu, sunt uh, priorități importante pentru noi toți și cu siguranță trebuie să revenim la un buget adecvat care să permită acestor programe să fie programele FAR ale Uniunii Europene. De asemenea, pentru cultură și educație trebuie să existe sume adecvate. Dorim să consolidăm anumite linii, cum ar fi coridorul mediteranean. <clears throat> Aici bugetul trebuie să crească. Bineînțeles, decizia va fi luată la nivel interinstituțional, dar Parlamentul, progresist fiind, trebuie să sprijine uh, această prioritate. În legătură cu uh, bugetul general, s-au propus multe reduceri și uh, domnul Rubic știe foarte bine la cheltuielile administrative. Noi considerăm că trebuie să se facă reduceri uh, moderate, ponderate, pentru a aloca um, apoi uh, resurse. Facem atât de multe uh, modificări, corecturi bugetare, uh, poate atunci când se facă o solicitare trebuie să cerem o mm, realocare a cheltuielilor administrative pentru a fi exemplari pentru că se cere statelor membre să facă acest lucru în cheltuielile lor administrative, așa că de ce să nu facem și noi același lucru? Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumiri raportorilor și coraportorilor pentru acest raport cuprinzător. Reducând uh, fondurile, Comisia și Consiliul fac uh, același lucru pe care l-au făcut și cu bugetul anterior, deci uh, pot fi de acord cu colegii care spun că nu trebuie să permitem acest, acest lucru să se întâmple. Deci, uh, tăierile bugetare făcute pentru Horizon 2020, stimularea IMM-urilor și așa mai departe, aceste fonduri au fost transferate sau uh, realocate în alte părți, presupun, și întreb așadar raportorul, poate să ne spună unde a pus uh, Comisia acești bani, dacă am putea avea acest răspuns. În timpul vacanței de vară a fost o dezbatere uh, puternică privind uh, Brexitul și sugerez să punem uh, acest raport pe agenda comisiei noastre cât mai Uh, curând posibil pentru a avea informații în legătură cu situația, situația negocierilor și ce se întâmplă în termen financiar, pentru că asta va afecta bugetul uh, pe 2019 și bugetele următoare. Mulțumesc, doamne Zorin. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nu? Atunci, eh, cu titlul personal, aș vrea să-mi exprim uimirea față de tăierile bugetare pe care le-a operat Consiliul, dar nu sunt sigur că în acest stadiu instanțele politice ale majorității statelor membre s-au implicat conform eh, ritualului cu delegațiile permanente, știți, Uh, ar fi considerate uh, că nu-și fac treaba dacă nu ar executa aceste tăieri rituale, ca să spun așa, tăieri bugetare rituale. Este ridicol, evident. Nu putem să avem niște discursuri politice privind anumite orientări uh, prioritare și pe aceea să ne contrazicem prin aceste tăieri. Dacă vrem să convingem Consiliul în perioada de conciliere, care nu va fi ușoară, va trebui să avem un mesaj clar noi, Parlamentul și să ne batem pentru câteva priorități care rezonează profund cu opinia publică europeană. Cred că problemele legate de migrație vor fi în centrul dezbaterii care se apropie și mai ales uh, uh, în campania pentru alegerile europene. Deci, pe acest punct uh, vor fi și ar trebui să fie poziții cât se poate de lipsite de ambiguitate. Dacă vreți, trebuie să uh, fim uh, la maximul de coerență europeană, pentru că și asta s-a văzut și în uh, alegerile din Italia, de exemplu, în vara lui 2015 am fost câțiva în misiune în Sicilia și pentru noi tot ce s-a întâmplat acolo era cât se poate de previzibil după ce am văzut acolo. Deci poziția noastră trebuie explicată opiniei publice și Trebuie să ne batem pe câteva priorități, pe toate prioritățile. Începește Turcia. Se continuă a se vorbi despre preaderare. Dacă facem un sondaj în Uniunea Europeană, să întrebăm pe europeni câți mai vor ca Turcia să intre în Uniunea Europeană, vom vedea că nu este nimic, uh, nu mai e nicio legătură între momentul în care s-a prevăzut această preaderare și situația de astăzi. Deci, semantic vorbind, poate și pe plan semantic trebuie să facem anumite corecții și, evident, să uh, luăm și măsurile necesare din punct de vedere bugetar. Deci, vom fi puternici dacă discursul nostru politic va fi în uh, rezonanță cu uh, prioritățile europene. Și pentru asta ar trebui să ne luptăm și Consiliul, Consiliul cred că va trebui să uh, urmeze poziția noastră dacă păstrăm aceste direcții prioritare și ar trebui să ne gândim și la europenii care suferă și să dăm niște semnale bugetare în acest sens, pentru că uh, liberalismul mondializat și-a arătat limitele. E bine, vreau să-i dau acum din nou cuvântul domnului Vioti pentru a încheia schimbul de opinii. Ba nu, mă iertați. Înainte să fac asta, înainte să-i dau cuvântul raportorului general, să-i dăm cuvântul domnului Preza, care reprezintă comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, uh, aș vrea doar să subliniez că există o convergență de opinii între analiza făcută aici de către raportorul general și de uh, ceilalți intervenienți. Propunerea Comisiei se bazează riguroasă a nevoilor în contextul actual. Nu este întotdeauna ușor să mai uh, recunoști, uh, să reconciliezi uh, să recunoști o reconciliere în poziția Consiliului între prioritățile politice și acțiunile la nivel bugetar. Odată ce am spus asta, trebuie să ne trebuie pregătit faza negocierilor între Parlament și Consiliu, care vor duce la conciliere și datoria noastră colectivă este să dăm mesajul că Uniunea funcționează, că este o forță activă și, de asemenea, să nu uităm că În 2019 se vor produce evenimente importante, mai ales ieșirea Uniunii, a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să pregătim un uh, rezultat care să fie acceptabil și satisfăcător pentru autoritățile bugetare. Și sigur, în acest sens, Comisia va continua să joace rolul de facilitator și în uh, fazele premergătoare concilierii vom uh, încerca să lucrăm în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule, uh, uh, domnule. Și acum, domnul Vioti, raportor general, vă dau cuvântul pentru a încheia acest schimb de opinii. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor uh, pentru Uh, contribuțiile lor și pentru propunerile lor interesante pe care mi le-au comunicat. Uh, vom mai discuta despre acestea cu siguranță în următoarele săptămâni, la reuniunile noastre, nu doar formale, cât și informale. <clears throat> Vom avea multe ocazii să discutăm despre bugetul european. Câteva reacții concrete în legătură cu anumite subiecte abordate. și pentru că suntem de acord în legătură cu multe aspecte pe care nu le repet. Uh, colega Holmeier a vorbit despre diferența dintre uh, politicile statelor membre și politicile Consiliului. Eu sper că uh, la Consiliu și doresc să mulțumesc președinției austriece pentru concilierea cu noi, dar și în cadrul Consiliului. Sper că statele membre se vor pune în primul rând de acord între ele, atât în legătură cu politicile pentru cetățeni, eh, cât și în legătură cu ce doresc să obțină de la bugetul european. Toate intervențiile au fost foarte interesante. Mulțumesc colegilor Colmer, Talent, Salvama Colegii Sulin doresc să-i spun că consecințele Brexitului nu se vor vedea asupra, în, în bugetul 2019 sau 2020. Din fericire, nu va trebui să abordăm uh, aceste aspecte cu ocazia acestui buget. O vom face în fazele următoare, mai ales uh, uh, când vom discuta despre următorul cadru financiar multianual. Două reacții la ceea ce a spus colegul Depre Întâi, ați spus că colaboratorii dumneavoastră au făcut un studiu în legătură cu atingerea obiectivului de 20% investiții în uh, programe de mediu. Uh, ați spus că lipsesc cam 7 miliarde. Dacă doriți să-mi transmiteți acest studiu, aș dori să-l analizez uh, și uh, acesta poate deveni uh, un obiectiv al Parlamentului. În legătură cu un al doilea element, um, în legătură cu propunerea domnului Depre, nu doresc să abordez aici uh, chestiuni specifice Italiei, dar doresc să amintesc că putem să considerăm că avem instrumente pentru țări din afara UE care ajută Italia, Spania, Uniunea Europeană să facă față crizei migrației. Putem să ne gândim astfel, să gândim astfel, dar nu ne putem ascunde după deget atunci când vorbim despre Albania, pentru a menționa o astfel de țară. E vorba de una dintre țările cele mai sărace din Europa, o țară care încearcă care, care are dificultăți mari să se agațe de uh, economia europeană, să rămână aproape de Uniunea Europeană. Este o țară extrem de săracă care a făcut un gest de solidaritate față de Italia. Pentru că cu acum, acum uh, câțiva ani din Albania veneau uh, zeci de mii de oameni în țara noastră. Uh, Ehm, dar există zeci de țări europene mult mai bogate decât Albania, care ar trebui să-și asume și ele responsabilitățile ehm, refugiaților. În ceea ce privește Vaticanul, Vaticanul a făcut un gest acești 100 de migranți ehm, care vor locui în Vatican, sunt 100 de migranți care vor rămâne pe uh, teritoriul Italiei, să fie clar. Mulțumesc tuturor încă o dată pentru colaborare și sper că vom colabora foarte bine în continuare în următoarele săptămâni. Merci, monsieur. Mulțumesc, uh, domnule raportor general. Coordonner notre, notre... Mulțumesc pentru că uh, sunteți coordonatorul uh, demersului nostru uh, în ideea de, ca acesta să fie eficace. Vă reamintesc că uh, și comisiile specializate, dar și colegii care doresc au până mâine, joi, 30 august, la prânz, au timp să își depună amendamentele bugetare privind poziția, asupra poziției Consiliului. Termenul expiră la 6 septembrie la prânz pentru grupurile politice și odată ce am făcut uh, acest anunț, indic faptul că votul în Comisia Buget va avea loc în uh, săptămâna 24-27 septembrie. 24, 25 și 26 vom lucra, poate și pe 27, pentru că va trebui să ne pronunțăm atât pe proiectul de buget 2019, dar și pe rapoartele sectoriale legate de cadrul financiar multianual după 2020. Acum dau cuvântul colegului nostru, domnul Cristoforu, pentru a ne prezenta mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru a permite o reacție rapidă și eficace și pentru a dispune de de avans. Aveți cuvântul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 Este o chestiune importantă de fond pentru Uniunea Europeană, mm, are de a face cu bugetul pentru 2019. În 2014 s-a hotărât că în fiecare an vor fi disponibile 50 de milioane pentru a răspunde nevoilor uh, imediate, urgente în țările care suferă dezastre naturale. Este o prevedere foarte importantă. Astfel, uh, fondul permite țărilor care au suferit dezastre naturale să le facă față imediat. Fondul de solidaritate nu este doar uh, um, un program de finanțare din partea Uniunii Europene ca oricare altul permite de apărarea idealurilor Uniunii, Uniunii Europene. Ehm, nevoile cresc, însă, și de a treia, sumele disponibile ar trebui să crească. Instrumentul ar trebui să devină mai flexibil și mai eficient. În ultima vreme, uh, mai multe state membre au suferit uh, dezastre majore, de exemplu Grecia a suferit uh, o adevărată, trage- o adevărată tragedie um, în urma incendiilor cu pierdere de vieți omenești. Trebuie să sprijinim această țară în mod generos și trebuie să ajutăm și celelalte țări care suferă de pe urma unor dezastre naturale uh, din cauza schimbărilor climatice. Schimbările climatice um, au afectat uh, diferite state ale UE, a um, afectat și țara mea, Ciprul, care suferă de cea mai mare uh, secetă dintre toate statele membre. Am uh, făcut mai multe cereri, dar nu am primit finanțare de la acest fond. Ciprul și celelalte state care suferă de pe urma consecințelor schimbărilor climatice din cauza lipsei de ploi trebuie să beneficieze și ele de uh, acest sprijin. Nu e vorba doar de Cipru, repet. Acest fond trebuie să ne permită să reacționăm rapid flexibil și fără birocrație, pentru că din cauza birocrației se înregistrează întârzieri mari. Atunci când apar probleme urgente, atunci când apare, apar situații dramatice în statele membre, trebuie să reacționăm rapid. Trebuie să mobilizăm deci acest fond în favoarea Greciei, în favoarea Ciprului, dar și în favoarea altor țări care au suferit de pe urmă unor dezastre naturale din cauza lipsei de apă, de ploaie și așa mai departe. Trebuie să luăm o decizie în așa fel încât să se poată folosi acest fond care este o oglindă a sensibilității umanitare a Uniunii Europene. Merci, Monsieur Cristoforu. Alors, je vais donner la parole au rapporteur. Euh. Mulțumesc foarte mult. Uh, dau acum cuvântul raportorului din umbră, doamna Karin uh, Moron. Nu este în sală? Domnul Colmel, grupul ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru prezentarea raportului și ar trebui într-adevăr în Uniunea Europeană, în cazuri de catastrofe, să putem acorda ajutor de urgență și e nevoie să punem la dispoziție mijloacele financiare necesare și trebuie să dăm dovadă de această solidaritate și să avem acești bani. Mulțumesc! Merci, Monsieur Colmel. Vă mulțumim, domnule Colmel. Ceilalți raportori din umbră nu se află în sală, așa că au cuvântul aceia dintre dumneavoastră care doresc să își exprime punctul de vedere. Doamna Zabal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avansat foarte repede cu ordinea noastră de zi și cred că de aceea o parte dintre raportorii din umbră nu se află în sală. De obicei suntem în întârziere, însă iată că astăzi avem un mare avans. Cred că de aceea nu sunt prezenți oamenii în sală. Am vrut doar să le asigur pe raportor că avem o explicație pentru faptul că lipsesc atât de mulți colegi. Președintele, da, vă mulțumim foarte mult. E clar că există consens, chiar o unanimitate în fața propunerii dumneavoastră, domnule raportor. Aveți cuvântul. Στηρίζουν και υποστηρίζουν ότι αυτό το ταμείο να γίνει πραγματικά ταμείο αλληλεγγύη. Mulțumesc, e un mesaj politic foarte important. Cu toții suntem pentru acest fapt. E un fond de solidaritate și, într-adevăr, trebuie ca acesta să devină uh, un fond de solidaritate ca atare, astfel încât să ne putem îndeplini acest obiectiv foarte important. Mulțumesc, mulțumim foarte mult. Cu aceasta încheiem acest schimb de opinii. Trebuie să vă mai spun că amendamentele pentru raportul colegului nostru trebuie să fie depuse până la data de 28 septembrie la ora 12, votul în Comisia de Buget 21-22 noiembrie, dată care urmează să fie confirmată. Cândva în a doua sesiune plenară din luna noiembrie va avea loc votul. Acum voi da cuvântul, cuvântul doamnei Ivana Maletici, care ne va vorbi despre mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru o chestiune bancară din țările de jos. Thank you very much, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țările de jos au trimis o solicitare în 2018, în februarie, după ce au existat că există peste 1000 de redundanțe în sectorul bancar. E o prima astfel de solicitare pentru acest uh, sector economic, cel al serviciilor financiare, după ce s-a stabilit existența fondului de ajustare la globalizare. În iulie 2018 am fost notificați în Parlament în 28 august 2018 și deja astăzi putem să organizăm această discuție pe subiect. Codițiile care apar în regulamentul FEG sunt îndeplinite, iar țările de jos sunt îndreptățite la o contribuție financiară de 1,2 milioane de euro, adică 60% din costul total de aproximativ 2 milioane milioane de euro. Redundanțele care au avut loc în 20 de companii din sectorul bancar din țările de jos au de-a face cu, cu criza economică și globală și impactul pe care l-a avut criza asupra funcționării băncilor din această parte a lume. A existat o scădere a profitabilității astfel încât au fost disponibilizați mulți oameni, s-au închis uh, diferite uh, bănci regionale și s-a trecut la servicii pe internet. Vorbim de peste 300 de angajați care au fost disponibilizați, dar doar 415 dintre aceștia vor fi supuși măsurilor propuse adică prin care să le fie crescute șansele de a se reintegra pe piața muncii. Autoritățile explică că doar cei din grupurile cele mai vulnerabile vor primi sprijin prin intermediul acestor măsuri de sub fondul pentru ajustare la globalizare, însă de fapt vor fi acoperiți tot. Sper că și alți colegi vor sprijini această rezoluție și vor aproba această decizie anexată documentului. În final aș dori doar să repet ce apare și și în rezoluție și anume faptul că îi solicităm comisiei să se asigure că există acces public la toate documentele care au de-a face cu cazurile legate de fondul de ajutare la globalizare. E un fapt important nu doar pentru transparență, ci și un instrument pentru a schimba bune practici și cunoștințe. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă raportor. Cine dorește să intervină pe acest subiect? E un lucru nou, faptul că băncile pot să aibă acces, vă mulțumim că ne-ați reamintit acest fapt, că ceea ce se propune e conform regulamentului, însă cu toate acestea cred că trebuie să discutăm despre reglementările existente. pentru că am putea să spunem că Brexitul probabil va duce la anumite modificări în City. Cu toate acestea sunt niște chestiuni importante pentru că există aceste disponibilitări, disponibilizări, dacă cineva e salariat într-o mică întreprindere, până la urmă se pot accesa aceste fonduri europene. Dacă există multe disponibilizări, s-ar putea să existe solicitări foarte multe, cred că nu ar funcționa. Așa că probabil trebuie să ne gândim la acest regulament legat de fondul de ajustare la globalizare. Văd că nimeni nu dorește să intervină. Acest schimb de păreri a avut loc, amendamentele trebuie să fie depuse Înainte de data de 7 septembrie, ora 12, votul în buget la 24 sau 25, 26, 27 septembrie. În prima sesiune din luna octombrie va avea loc votul în sesiune plenară. Vă mulțumim, doamnă Maletici. Ajungem astfel la proiectul de buget rectificativ 2018 proiect rectificativ cu numărul 5 cu privire la rezerva pentru fondurile pentru Turcia. Îi voi da cuvântul raportorului nostru, Siegfried Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă revăd și să îi revăd și pe colegi după pauza de vară. Comisia ne propune acest proiect rectificativ cu numărul 5 care conține două elemente diferite și independente. Primul dintre aceste elemente este legat de Turcia. Așa cum știți, când am adoptat bugetul pentru 2018, am luat această decizie legată de Turcia și anume să fie scăzută cu 100,5 milioane de euro suma pentru preaderare și să punem 70 de milioane în rezervă, 70 de milioane în credite de angajamente și 35 de milioane în credite de plată. Am acționat așa pentru că am conchis că în ceea ce privește standarde democratice, drepturile omului, libertatea presei, Turcia nu se îndreaptă spre standardele europene, ci merge în sensul opus. Apoi am decis să punem acești bani în rezervă și când am făcut, am spus că acești bani pot să fie puși la dispoziție dacă se vor înregistra suficiente îmbunătățiri în statul de drept, democrație, drepturile omului, libertatea presei în Turcia. Potrivit raportului anual al Comisiei, de atunci Comisia și-a publicat acest raport anual și raportul anual e unul negativ. Mai clar, spune fără niciun fel de dubiu că au existat regrese în ceea ce privește statul de drept, democrația și drepturile omului în Turcia. Așa că este foarte clar că, pe baza condițiilor pe care le-am descris, banii din rezervă nu pot să fie acum puși la dispoziție. Acum Comisia propune un transfer, un transfer al acestor sume spre următoarele. Și cele 70 de milioane în credite de angajament, propunerea Comisiei de transferare a 28 de milioane în fondul fiduciar pentru Africa, pentru Africa de Nord, astfel încât să fie închis vidul de finanțare care există. Există acest vid de 225 de milioane pentru 2018-2019 lege, așa că va trebui să continuăm să încercăm să găsim soluții pentru a închide acest vid în finanțare și iar peste 40 de milioane vor ajunge în fondul MADAD pentru protecție socială, educație la nivel înalt, și servicii de sănătate pentru refugiații din Siria. Cât despre cele 35 de milioane în creditele de plată, aceștia trebuie să fie transferați spre ajutor umanitar pentru a putea astfel încât să răspundem solicitărilor care există până la sfârșitul, ceea ce existau până în anul 2017. Eu consider că propunerea Comisiei este una bună. E nevoie de acești bani acolo unde a propus Comisia ca aceștia să fie transferați și în ceea ce privește creditele de angajamente cât și creditele de plată. Și de aceea propunerea mea este să sprijinim această abordare a Comisiei. Un al doilea element din această rectificare e un post suplimentar care să fie oferit rețelei uh, de rețelei INEA pentru inovare. Sunt cei care se ocupă de implementarea inițiativei Wi-Fi for EU. Această creștere de personal poate să fie finanțată sub bugetul agenției, așa că nu e nevoie de niciun fel de credite adiționale este neutră din punct de vedere bugetar. Postul acesta urmează să fie ocupat de un agent din comisie. Acesta a fost um, redus din planul um, comisie. A fost un post înghețat, așa că trebuie să oferim un nou post acestei agenții pentru a se ocupa de acest proiect Wi-Fi for EU. Nu ne va costa nimic pentru că agenția are deja bugetul pentru acest post. Și aici recomandare pozitivă din partea mea și domnule președinte, vă propun să votăm pentru acest buget rectificativ care ne-a fost prezentat de comisie. Vă mulțumim, domnule raportor, vă mulțumim pentru această prezentare care ne oferă linii de orientare în ceea ce privește acest proiect rectificativ. Și acum voi da cuvântul raportorilor din umbră. Domnule Colmel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului raportor Siegfried, ca întotdeauna uh, o prezentare foarte bogată și plină de informații. Nu pot decât să sprijin cele spuse. Într-adevăr, condițiile cadru din Turcia, din păcate, s-au înrăutățit foarte mult și trebuie să existe consecințe. Dacă ne dorim să finanțăm proiecte de succes în Uniunea Europeană, de exemplu în ceea ce privește rețelele, atunci acestea trebuie să fie continuate și finanțate astfel încât să ajungem la un succes rapid. Și din partea noastră sprijin de plin. Vă mulțumim, domnule Colmel. Cine ar mai dori să intervină? Domnule raportor, cred că această lipsă a intervențiilor exprimă faptul că există un consens și că există o unanimitate. Domnule Preza, doriți să interveniți din partea Comisiei? Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin doar să subliniez faptul că prezentarea făcută de raportorul general E una foarte bună, argumentele care ne-au fost prezentate sunt aceleași cu ale comisiei. Ne dorim să se poată utiliza cât mai bine posibil fondurile care au fost prevăzute în bugetul 2018. O utilizare a acestor astfel încât să putem face față presiunii migratorii pe ruta central-mediteraneană și apoi și tot ce se mai leagă de gestiunea fluxurilor migratorii. Salut propunerea făcută de raportor de a vota favorabil, astfel încât să poată fi adoptat acest buget rectificativ într-un termen care să ne permită să punem în aplicare modificările produse, vă, propuse. Vă mulțumim. Trebuie să vă spun că data pentru depunerea amendamentelor a fost stabilită pentru data de 11 septembrie la ora 11. Comisia de bugete va vota în săptămâna 24-27 septembrie și în sesiunea plenară votul va avea loc în prima sesiune plenară din octombrie de la Strasburg. Acum suntem cu oră în avans are cuvântul colegul nostru Dos Santos, care ne va vorbi despre fondul de ajustare la globalizare. Comisia competentă pe fond, cea de ocupare, are un calendar accelerat. Votul va avea loc la 28 octombrie. Comisia de bugete trebuie să își adopte avizul la data de 9 octombrie, astfel de aceea trebuie să discutăm încă de astăzi acest subiect. Domnul Dos Santos are cuvântul. Obrigado, Presidente. Eh, também eu me queria associar aos votos de boa reentrada. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sper că vom eh, lucra foarte bine. Este un lucru bun că avem această dezbatere azi și uh, cu cât uh, discutăm mai mult despre cadrul uh, financiar, uh, cu atât uh, se vede cât de important este uh, cât de importantă este această activitate a noastră, uh, cu atât mai bine. Eu m-am odihnit în vacanță, sper că și colegii au revenit în formă. Raportul meu uh, este un aviz la un raport uh, de la Comisia pentru Ocupare, uh, unde se insistă să avansăm cât de repede. Astăzi, acum pot să vă prezint câteva considerații de ordin general și aș dori să vă fac și anumite propuneri de amendamente. Nu, este, nu este o propunere definitivă de amendamente acum, dar doresc să vă spun pe scurt despre ce e vorba. Și um, care cred că trebuie să fie poziția noastră? Eu cred că propunerea comisiei uh, merge mai mult sau mai puțin în direcția cea bună. Se încearcă să se Mm, să se prevadă pentru după 2020 uh, un uh, fond uh, mai capabil să facă lucrurile mai bine decât până acum, se prevăd criterii mai bune și se definesc anumite soluții care au potențialul să fie mai eficiente pentru a face față crizelor economice viitoare în statele membre. Propunerea Comisiei se integrează în uh, contextul uh, priorităților noastre legate de drepturile sociale, subiect pe care l-am abordat deja anul trecut în mod eficient. Și acest uh, nou raport poate, într-un anumit fel, să devină un cadru global în care să se introducă și acest aspect. Ideea este să se definească principii mai inclusive, dar și mai ecologice și în același timp să se îmbunătățească politicile sociale și situația de pe piața muncii. În ceea ce privește poziția Comisiei pentru Bugete, eu pot să vă spun că am pregătit deocamdată 14 amendamente care și aș dori să vă vorbesc despre două dintre acestea care mi se par cele mai importante. Un amendament uh, se referă la viitoarele transferuri înspre CEF Uh, Comisia propune un transfer unic, fără raport în Parlament și fără vot în plen. În anumite cazuri uh, trebuie să fie posibil asta, dar eu cred că trebuie să se mențină posibilitatea ca în anumite cazuri excepționale uh, Comisia noastră să poată să pregătească un raport. Este o chestiune de principiu și anume ca Parlamentul, în calitate de autoritate bugetară, să poată să facă asta dacă dorește. Trebuie să existe măcar posibilitatea ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus. Nu putem accepta să se facă transferuri fără să se asculte deloc punctul de vedere al Parlamentului. Al doilea amendament de ordin general, de ordin transversal, se referă la introducerea unui element fundamental în Fondul European de Adaptare la Globalizare a respectării obiectivelor de dezvoltare durabilă, uh, mai ales în ceea ce privește obiectivele de gen și schimbările climatice. Aș dori să depun un amendament pentru a include în textul regulamentului acest criteriu. Pentru um, a da mai multă forță textului nostru. Acestea sunt cele două amendamente majore pe care le-am depus. Am depus 14 amendamente în total. S-ar putea să mai apară și altele. Oricum, Cred că vom ajunge la un acord între grupurile politice. Oricum, toate contribuțiile dumneavoastră vor fi binevenite. Atât cele ale raportelor din umbră, cât și ale celorlalți deputați. Sunt convins că vom lucra în mod constructiv împreună pentru ca acest fond să uh, devină cât mai bun. Mulțumesc, domnule raportor. am văzut că de mai multe ori între cerere și decizie putea să treacă un an sau chiar mai mult. Deci, procedurile sunt foarte complicate și nu ne permit să luăm rapid o decizie. Aceasta e problema. Cum putem accelera procesul? Aceasta este părerea mea personală. Eu cred că acest fond este doar parțial satisfăcător. Atunci când sunt concediați uh, angajaților întreprinderi mici, acestea nu pot beneficia de aceștia nu pot beneficia de ajutor uh, din partea Uniunii Europene. Nu e, nu e normal. Uh, e ca și cum am încuraja uh, concedierile în masă. Cine dorește să ia cuvântul în legătură cu acest subiect? Nimeni? Doresc să precizez că data limită pentru depunerea amendamentelor este 11 septembrie, ora 18. Votul în Comisia pentru Bugete va avea loc pe 9 octombrie și, în principiu, votul în Comisia pentru Ocupare va avea loc pe 18 octombrie. Dar, înainte Eh, de aceste precizări privind calendarul, ar fi trebuit să întreb pe domnul, fi trebuit să întreb pe domnul Presa care este părerea dânsului. Cum putem simplifica procedurile și uh, uh, urgenta procesul? Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Presa, voi vorbi în engleză. Doresc să prezint care a fost abordarea comisiei până acum. Obiectivul a fost tocmai simplificarea și accelerarea mobilizarea, mobilizării fondului de ajustare la globalizare. Doresc să subliniez faptul că este un instrument complementar de la nivel european pentru cazuri de concedieri în masă care au un impact considerabil. E vorba de un gest de solidaritate financiară de la nivel european. Este complementar uh, uh, Fondului Social European, care este partea preventivă din instrumentele europene, care permite ajustarea la schimbările structurale și deci evitarea unor concedieri în masă. Comisia a propus o serie de îmbunătățiri ale procedurii. Comisia propune să se combine cele două proceduri actuale paralele, cea de mobilizare a fondului de ajustare la globalizare și cea a mobilizării uh, fondurilor prin procedura de transfer și în cadrul acestei proceduri, Parlamentul și Consiliul trebuie să-și exprime acordul. Comisia propune să combine cele două elemente într-un act unic, justificarea transferului astfel nu ar avea doar elementele bugetare, ci și justificarea mobilizării fondului. Împreună cu o evaluare simplificată, bazată pe criterii cantitative, adică numărul persoanelor uh, concediate care au dreptul la aceste fonduri, care determină suma totală de mobilizat și astfel s-ar face un transfer și aprobarea Consiliului și a Parlamentului va fi necesară pentru mobilizarea sumei respective. Deci astfel colegiuitorii vor păstra controlul asupra deciziei mobilizării fondului, dar Comisia consideră că astfel se va scurta procesul cu vreo șase săptămâni în medie. În ceea ce privește alte modificări, Comisia propune să scadă pragul pentru intervenții. Domnul Artui, um, adineauri vă întrebați dacă 500 de eh, concedieri este pragul potrivit. Comisia propune ca acest prag să scadă la 250 este încă un număr uh, semnificativ de concedieri care ar uh, justifica intervenția de la nivel european. Se propune de asemenea să se extindă gama de motive um, de concediere um, să se, se includă eligibilitatea pentru motive cum ar fi automatizarea, digitalizarea sau tranziția la o economie cu emisii scăzute. Iată, am dorit să menționez doar principalele modificări, îmbunătățiri propuse de comisie, iar în ceea ce privește procedura de decizie, aș vă ruga să înțelegeți că este o adevărată simplificare faptul că va exista un act unic care totuși dă Parlamentului control total asupra procedurii. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc, am uh, luat notă de observațiile dumneavoastră, spune domnul președinte. Eu sunt în această comisie din iulie 2014 și de fiecare dată când ajung la noi aceste rapoarte, uh, nu am văzut niciodată vreo propoziție care să modifice propunerea comisiei. De fiecare dată suntem de acord. Deci ar trebui să ne întrebăm dacă procesul nostru nu e prea greoi. Dacă nu ar trebui să delegăm prerogative pentru ca deciziile să fie luate mai rapid. De mult, deseori intervenim uh, un an sau chiar doi ani după ce au avut loc concedierile. Asta nu are sens. Bun, domnule raportor, uh, ne oprim aici cu această discuție. A fost ultimul dosar de pe ordinea de zi. Domnul Dos Santos, care este concluzia dumneavoastră? Foarte pe scurt, doresc să mulțumesc să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenția dumneavoastră în care ați uh, menționat o chestiune esențială. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru informațiile pe care ni le-a oferit. În general, sunt de acord cu propunerea Comisiei, dar este clar că propunerea poate fi îmbunătățită și simplificată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. La diverse, dorește cineva să spună ceva? Nimeni nimic? Atunci, dragi colegi, doresc să vă spun că următoarea ședință a comisiei noastre va avea loc pe 13 septembrie la Strasbourg. Și vom încheia cu aproape o oră și jumătate uh, mai uh, în avans, uh, am fost eficace ne bucurăm de asta și eficacitatea se datorează faptului că a fost pregătită foarte bine activitatea comisiei noastre. Acum mă adresez coordonatorilor. Reuniunea noastră este prevăzută la ora 17.30, adică peste o oră și 22 de minute. Am putea să a, să, să începem mai devreme, dar mi s-a spus că domnul Depre nu poate fi prezent înainte de ora 17. Sunteți de acord să începem reuniunea coordonatorilor la ora 17? Non, mais c'est embêtant que c'est embêtant qu'il ne soit pas là car il y a des il y a des questions fort importantes, monsieur. E o problemă că dacă colegul nostru nu poate fi prezent, uh, pentru că sunt lucruri importante de hotărât Domnul Fernandez, ora 17 vă convine? Bun. Deci reuniunea coordonatorilor va avea loc la ora 17 în această sală.